The President of Ireland. Președintele Irlandei. Warte, denn hier meine Papiere. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. There is your headphone on the right. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru noi să îl salutăm pe președintele Irlandei, domnul Higgins, astăzi aici în plenară. Bine ați venit, domnule președinte, în Parlamentul European. Äh, Dragi colegi, domnul Higgins va vorbi astăzi în fața noastră. Înainte să-i dau cuvântul, este pentru mine o mare bucurie să-l salut pe uh, ducele Guillaume al Luxemburgului și pe soția sa Stefanie la noi la tribuna de onoare. Bine ați venit! Mă bucur de asemenea că lângă ei, la tribună, o găsim pe soția domnului Higgins, doamna Higgins, care este așezată tot la tribuna de onoare. Bine ați venit, doamna Higgins, la Parlamentul European. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wort hat jetzt der Stimate doamne, stimați domni, are cuvântul acum președintele Irlandei, domnul președinte Higgins. Stimate domnule președinte al Parlamentului European, stimați deputați în Parlamentul European, stimate domnule comisar Gin Quinn, sunt onorat și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru oportunitatea pe care o am astăzi de a vorbi în fața adunării dumneavoastră aici, în care sunt aleși reprezentanții ai cetățenilor în mod democratic aleși din cele 27, în curând 28 de state membre din Europa. Stimată doamnă comisar King Queen, stimate domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc, spune din nou președintele în engleză de data aceasta, de a mă adresa în fața dumneavoastră, în fața aleșilor din 27 de state membre, care în curând vor fi 28 de state membre ale Uniunii Europene. Aș vrea să vă vorbesc în calitate de președinte al Irlandei, o insulă care a fost până acum întotdeauna legată de chestiunile europene, o țară care întotdeauna s-a uitat către exterior, un popor care a fost întotdeauna legat foarte puternic de culturile și învățăturile Europei în toate diversitățile sale încă din antichitate și o națiune care a știut să valorizeze vocația europeană în fiecare secol până astăzi când Irlanda deține pentru cea de-a șaptea oară președinția prin rotație a Consiliului de Ministri în cel de-al 40-lea an de uh, statut de membru al Uniunii Europene. Fie că e vorba de legăturile noastre antice celte sau de legăturile noastre cu Europa în general, sau fie că e vorba de susținerea noastră modernă, contemporană pentru unitatea europeană, noi irlandezii am fost întotdeauna europene ceea ce privește conștiința și angajamentul nostru. Europa a avut întotdeauna o existență în conștiința irlandeză. În limba noastră irlandeză, poveștile din mitologia Europei au fost întotdeauna prezente și unele din piesele de teatru moderne de astăzi uh, amintesc de sursele clasice uh, ale mitologiei uh, elene și mitologiei romane, pentru că acestea au fost până la urmă sursă a răspândirii limbii engleze. Limba irlandeză, care exista înainte de engleză, a fost uh, influențată puternic de miturile europene, mai ales de marile mituri despre mare și exil, precum Odiseea lui Homer. În ceea ce privește literatura, în general, popoarele Europei au avut un respect durabil de, uh, al diversității culturale care foarte des decurge din mituri comune sau dintr-o înțelegere comună a acestor mituri. De fapt, întotdeauna a fost uh, în spiritul nostru și în acest spirit să încercăm să contribuim la Europa în acest fel. Astfel încât în iulie 1950 premierul irlandez de atunci, John A. Costello, împreună cu ministrul de externe irlandez și care, care a primit premiul Nobel pentru pace mai târziu și a fundat uh, și Amnesty International, Sean McBride, au plecat la luxeuil Liban pentru a celebra oficial cea de-a 1400 aniversare a nașterii unuia dintre cei mai importanți erudiți ai Europei, Columban. Columban, împreună cu Sangalen, de exemplu, și cu alții, au creat uh, o moștenire europeană, au îngrijit manuscrise în iluminism, au îngrijit mănăstiri și astfel au putut să meargă din, în Europa până în Irlanda de Nord, până la Bobbio, unde Columban a murit. Chiar exact despre acest uh, spirit al cetățeniei care există el la nivel european și care ar putea motiva europenii aș vrea și care face pe europeni să spună Uniune Europeană și să dea un sens al împlinirii acestor două cuvinte. Deci chiar despre acest spirit aș dori să vă vorbesc astăzi în acest an care a fost dedicat cetățeniei europene și a fost numit Anul Cetățeniei Europene. Dar aș vrea să mai spun câte ceva despre întâlnirea de la Luxeuil-les-Bains în 1950. De fapt, diferit de întâlnirile de astăzi, agendele de atunci ale reuniunilor nu erau publice. De fapt, se considera, s-a tăiat microfonul, din păcate, la vorbitor. Nu se mai aude nimic, ne cerem scuze. Acum se aude, mulțumim. Așadar, nu se știa nimic despre acea întâlnire, nu se cunoștea agenda precum uh, astăzi nu mai este cazul, astăzi se știe care este agenda unei întâlniri, dar de fapt uh, agenda sa era ascunsă. S-a spus că era vorba de un scop ecleziast, uh, după ce uh, nunțiul papal în Franța, monsignorul Roncalli, care a devenit mai târziu papa Ioan al XXIII-lea, era prezent, ca arhe- dar și arhiepiscopul Limbobio. După cum știm însă de la un erudit de la Sorbon, Marguerite, Marguerite Marie Dubois, care a fost licențiată în studii moderne, lingvist și filozof și lexicograf, că de fapt reuniunea a fusese organizată pentru a facilita o reuniune a lui Robert Schuman, ministru de externe al Franței, Franței cu alții care aveau aceleași idei ca el din alte țări europene, care de fapt aștepta cu nerăbdare să-și testeze o idee pe care o avea de uh, aducere împreună a tuturor țărilor din Europa. Schumann, care era conștient de toate peregrinările călugărilor din trecut, a considerat că uh, Columban ar trebui să fie considerat pat, sfântul patron al tuturor celor care încearcă acum să construiască o Europa unită. Acea întâlnire a lui Schumann și celelalte care au urmat după aceasta, la care a participat și Jean Monnet, de exemplu, era un răspuns la evenimente foarte apropiate în timp și oribile, pe care nu ar trebui să le uităm. Și vreau să subliniez astăzi că în răspunsul pe care le-au găsit, le găsit acești oameni la întâlnirea respectivă, ei au arătat că există o valoare esențială pe care trebuie să o înțelegem din cunoștințele, filozofia și instinctele morale ale gândurilor europene din trecut, pentru că această idee nu gândea numai înlocuirea uh, războiului cu pace, ci, mai important, încerca să construiască o viziune a popoarelor europene care lucrează împreună într-un spirit inclusiv. Nu era vorba numai de o construcție abstractă, era vorba de o propunere concretă care era dictată din cap, dar propulsată în același timp de inimă, care era în același timp uh, avea un sens unificator în ceea ce privește și economia și etica în toate aspirațiile sale de a avea o Europa comună. Iată, inspirația și realizările fondatorilor Uniunii Europene au fost transmise ca o moștenire, dar nu trebuie să fie luate de la sine, ca de la, fiind de la sine înțelese. Astăzi, cetățenii din Europa sunt amenințați în continuare de o tendință inconștientă spre neharmonie, o lipsă a coeziunii sociale, o reapariție frecventă a rasismului și un deficit puternic de responsabilitate democratică în ceea ce privește procesele decizionale, dar și în domeniul economic și fiscal. Toate aceste, acești nori amenințatori uh, atârnă asupra unei Europe care, într-o perioadă mai fericită, considerase că trebuie să-și bazeze imnul nu pe ceva contemporan, ci pe un poem al lui Friedrich Schiller, Oda Bucuriei, și pe, uh, pe varianta sa instrumentală a lui Ludwig van Beethoven în Sinfonia Noua. Parlamentele con- contează și trebuie să continue să conteze. Eforturile de secole au fost deja uh, transpuse în practică de către europeni prin asigurarea libertății de vot, prin extinderea acestei libertăți, iar cetățenii se uită întotdeauna la parlamente pentru transparență, pentru responsabilizare și pentru alternative strategice. Dacă parlamentele europene, naționale, dacă Parlamentul European și-ar pierde capacitatea de a fi responsabile atunci unde ar putea să fie găsită această capacitate în altă parte? Există vreo alternativă care să poată îndeplini cerințele unei democrații ca aceasta? Eu nu cred, dar cred că parlamentele trebuie să se bazeze pe resursa experienței lor, pe capacitățile intelectuale pe care le-au moștenit în toată diversitatea lor și mai ales trebuie să se bazeze pe activitatea intelectuală contemporană și toate aceste lucruri trebuie să fie făcute într-o perspectivă pluralistă. Sunt conștient că în acest an al cetățeniei europene, dumneavoastră, în calitate de parlamentari, sunteți componenta aleasă a Uniunii Europene, aleasă de cetățeni din diferitele electorate în aceleași zile și vreau să vă urez mult succes în toate deliberările dumneavoastră împreună, precum și cu celelalte instituții ale Uniunii și mai ales în dialogul dumneavoastră cu electoratul, cetățenii Europei. Ei, cetățenii, își pun toată încrederea în Parlament atunci când votează și, pe bună dreptate, au așteptări ca parlamentele să răspundă la nevoile lor. Salut! Uh, creșterea, influen- creșterea puterilor de influență și de decizie pe care le are, uh, pe care le are Parlamentul European uh, este o putere crescută față de momentul în care l-am vizitat eu în 1996 și uh, vă urez mult succes în asumarea acestei responsabilități în numele cetățenilor Europei. Cum ar reacționa părinții fondatori ai Uniunii Europene la situația actuală. Știm cât uh, de greu au muncit instituțiile europene, inclusiv instituția dumneavoastră, pentru a depăși criza economică uh, și crizele cu care s-a confruntat Uniunea Europeană încă de la fondarea sa și cum s-au luptat pentru a avea o reacție la mm, uh, evenimente pentru care nu neapărat ele erau responsabile. Și nu putem să ignorăm faptul că cetățenii europeni suportă consecințele acțiunilor și opiniilor um, unor organisme cum sunt, de exemplu, agențiile de credite, de, care, spre deosebire de parlamente, nu au niciun fel de asumare a responsabilității mulți dintre cetățenii europeni um, cred că um, este nevoie de un răspuns urgent și uh, de o solidaritate crescută în aceste circunstanțe economice uh, grele. Cetățenii europeni consideră că, în general, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani a fost condus de niște preocupări pur tehnice de exemplu, calcule care sunt abstracte și care nu derivă din problematicile reale, cum este, de exemplu, șomajul, și care sunt conduse numai de o considerare a impactului acestor măsuri asupra pietelor speculative, mai degrabă decât să fie conduse de o compasiune și de o empatie față de ceea ce trăiesc cetățenii europeni, care împreună sunt membrii acestei Uniuni. Și de la care derivă toate resursele capacităților politice, sociale, economice și intelectuale ale Europei. Și acest lucru, aceste capacități ar fi putut fi reunite dacă ele ar fi uh, avut, uh, s-ar fi bucurat de caracterul moral al unei adevărate uniuni. Având în vedere um, provocările pe care le are Europa în prezent, mai ales în ceea ce privește șomajul, nu putem să ne plasăm toată încrederea într-un singur model egemonic. Uh, excluzând toate celelalte uh, posibilități care ar putea să răspundă mai bine problemelor noastre, ca de exemplu șomajului, într-o versiune care să fie pur și simplu bazată pe teorii economice și pe ipoteze înguste care pot fi puse la îndoială și care sunt indiferente față de consecințele sociale atunci când este vorba despre rezultatele lor. În locul unui discurs care ar putea defini Uniunea Europeană ca un simplu spațiu economic de contestare, și de confruntare între cei slabi și cei uh, puternici, cetățenii noștri au nevoie de un limbaj al solidarității, de un angajament față de coeziune, de o retorică inclusivă și generoasă care să fie adecvată unei uniuni politice care evoluează și care își dorește un viitor bazat pe pace, prosperitate, incluziune și uh, pe dezvoltare durabilă. Iată o provocare importantă pentru că dacă vom uh, eșua, riscăm ca criza economică să conducă la o criză a legitimității Uniunii. O Uniune care, prin tratatele sale fondatoare, se bazează pe valori înainte de toate, ca respectul față de demnitatea personală, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și respectul pentru drepturile omului. Uniunea își trage legitimitatea din sprijinul cetățenilor săi. Această legătură cu cetățenii, credința acestora că Uniunea Europeană este făcută de ei și pentru ei, este fundamentală. Fără ea, cetățenii noștri uh, nu ne vor uh, înțelege, nu ne vor percepe acolo unde suntem. Cetățenii europeni au nevoie să fie liniștiți că această Uniune își va păstra respectul față de tratatele sale fondatare. Acum uh, mulți ani, Jacques Delors a spus că Uniunea Europeană are nevoie de un spirit, de un suflet acest lucru continuă să fie adevărat. Să nu uităm că suntem moștenitorii unui, uh, unei serii foarte importante de valori europene, democrația grecească, dreptul roman, tradiția iudeocreștină, uh, reforma, iluminismul, revoluția democratică care a început în Franța. Europa este așadar mai mult decât un, spirit, un spațiu economic de confruntare în care cetățenii noștri sunt invitați să-și pună viețile în slujba unui model abstract de economie economie și de societate care se bazează pe ipoteze ce nu trebuie puse sub semnul întrebării sau uh, care sunt uh, supuse, care nu sunt supuse testului democratic al alegerilor trebuie să ne mm, um, să extragem toată puterea necesară din aceste valori fondatoare și aceste valori includ coeziunea și solidaritatea între statele membre și între cetățenii Uniunii, precum și între Uniunea Europeană și restul lumii. Trebuie să lucrăm împreună pentru a construi un viitor mai bun împreună, pentru că Jacques Delors a spus uh, despre această crez, uh, criză prezentă că Europa nu are nevoie numai de pompieri care să stingă incendiile, are nevoie și de arhitecți. A această sarcină deosebit de importantă trebuie să uh, ne permită să readucem ocuparea în Europa și să ne întoarcem către o creștere sustenabilă. Um, Trebuie să luptăm împotriva șomajului endemic care îi afectează mai ales pe tineri. Astăzi, 26 de milioane de persoane din Uniunea Europeană uh, nu au un loc de muncă, din care 5,7 milioane sunt tineri și 115 milioane uh, au riscul de a se regăsi într-o situație de sărăcie sau de excluziune socială. Și nu putem să permitem ca această situație să continue. Președințiile irlandeze s-au bazat întotdeauna pe spiritul acestor tratate fondatoare și președinția irlandeză a actuală a pus uh, uh, ca prioritate pe agenda sa crearea de locuri de muncă. Consiliul European uh, a convenit că mm, um, șomajul este problema socială și provocarea cea mai mare cu care ne confruntăm. La ultimul summit social de luna trecută, domnule președinte, ați avertizat asupra repercusiunilor adâncirii sărăciei și șomajului în Uniunea Europeană. De aceea Salut uh, inițiativele luate de comisie în ceea ce privește ocuparea tinerilor. Salut și acordul la care s-a ajuns în Consiliu pe garanția pentru tineret, care se va asigura că toți tinerii care um, uh, au sub 25 de ani uh, primesc uh, oferte de bună calitate în ceea ce privește un loc de muncă, educație, ucenicie și formare profesională. Dar trebuie să facem mai mult. Trebuie să ne asigurăm că nici femeile și nici uh, lucrătorii vând vârstnici nu sunt lăsați uh, deoparte. Trebuie înainte de toate să ne asigurăm că toți acești cetățeni europeni um, în care s-au confruntat cu o pierdere a locului de muncă nu se regăsesc excluși, mai ales din uh, spațiul cultural al comunității noastre. Trebuie să continuăm să încurajăm crearea de locuri de muncă. Trebuie să sprijinim mai mult întreprinderile mici și mijlocii care sunt coloana vertebrală a comunităților noastre. Trebuie să-i sprijinim pe cei care doresc să, crească, să creeze creeze oportunități pentru ei și pentru ceilalți. Trebuie să încurajăm creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial. Este o viziune generoasă a Europei, care nu trebuie să se uite numai în interior. Modelul european a inspirat mulți alți actori uh, în drumul lor către pace și către democrație. Chiar dacă um, lumina Europei nu este la fel de strălucitoare în ultimul timp, ea poate în continuare să reprezinte o sursă de speranță și de încurajare pentru alte popoare mai puțin norocoase din lume. Trebuie să vorbim cu aceeași voce um, în ceea ce privește schimbările climatice, să recunoaștem că cei care contribuie cel mai puțin la această problemă globală plătesc cel mai mare preț. Europa este cel mai mare donator în lupta de, împotriva uh, foame, foamei și în eforturile sale de a uh, de a lupta împotriva subnutriției. Modul în care Uniunea Europeană interacționează cu restul lumii este un test al autorității și credibilității sale. Le va permite Uniunii Europene să facă față dificultăților economice și, uh, să, și provocărilor globale, foamea, sărăcia, drepturile omului. Sper că nu vom reafirma idealismul generos pe care s-a construit viziunea europeană, rededicându-ne rezolvării acestor probleme în, uh, într-un spirit de solidaritate cu partenerii noștri. Sper că așa va fi pentru că măsurile care înlocuiesc obiectivele de dezvoltare ale mileniului, modul în care respectă diversitatea, recunosc că diferitele strategii de dezvoltare se bazează pe drepturile omului, vor fi un test major nu doar pentru Uniune, ci și pentru comunitatea globală. Sper și cred că Uniunea Europeană are curajul să-și privească în față trecutul, inclusiv perioadele mai întunecate, în mod cinstit iar viitorul în mod fidel valorilor care includ întreaga umanitate, cu un discurs care să respecte diversitatea și are o contribuție importantă de adus nu doar um, pentru cetățenilor uh, europeni, dar și pentru comunitatea globală. Poate să fie lider pentru crearea unei forme de globalizare etică care să recunoască responsabilitățile intergeneraționale. Un astfel de discurs integrat cred că lipsește astăzi. Discursurile obișnuite par să cadă în capcana unei structuri de gândire Discursurile obișnuite par să cadă în capcana unei structuri de gândire care pare incapabilă de a regândi lucrurile, de care nu poate sau uneori nu vrea să scape. În lipsa considerării altor modele sau abordări posibile, suntem în pericol de a aluneca și de a rămâne într-un climat de toropeală morală și intelectuală. Și totuși avem la dispoziția noastră, repet, un trecut bogat la nivel intelectual pe care ne putem construi viitorul. În trecutul nostru intelectual comun avem atât de multe lucruri pe care ne putem baza. Să nu uităm că, de exemplu, în iluminismul european, care a evoluat din alte mișcări iluministe antice, Există exemple puternice, importante de filozofi disidenți, radicali. Să nu uităm exemplul gânditorilor disidenți, cum ar fi Diderot, Kant sau Herder. La vremea lor, aceștia au identificat lacunele gândirii luministe care susținea imperialismul și l-au criticat în mod curajos în operele, pamfletele și discursurile lor publice. Organizarea logică a economiei, vehiculată azi ca model hegemonic de teorie economică, nu doar în Europa, este lacuna vremurilor noastre această teorie economică neoclasică. This trend... Această tendință economică neoclasică este, bineînțeles, utilă pentru obiective limitate și definite, dar este insuficientă pentru a aborda problemele viitorului nostru. Avem nevoie de noi modele de politică economică pluraliste și de un discurs de emancipare și eu cred că acest lucru este posibil, pentru că modelul dominant și metodele sale definesc nu doar discursul și opțiunile politice, acum e nevoie urgentă de noi modele de legătură între economie, societate și politică. Acestea sunt esențiale pentru a putea face alegeri politice reale, pluraliste, ținând cont de responsabilitatea democratică și relevanța pentru a rezolva um, provocările actuale ca eurodeputați, vă încurajez să lăsați aceste noi modele să intre în discursul european, să le dați spațiu în structura de comisie a Parlamentului dumneavoastră și în structura instituțională a Uniunii. Dar, pentru ca acest discurs să devină realitate, rolul intelectualilor este unul urgent. Cred că este de datoria lor să afirme public și inechivoc faptul că problemele Europei nu sunt doar de natură tehnică, și cu siguranță nu pot fi soluționate doar prin măsuri tehnocratice, fără responsabilitate democratică. Ideea că cetățenii și reprezentanții lor nu au suficiente competențe fiscale sau economice pentru a lua deciziile necesare pentru politici care au consecințe asupra vieților la nivel de um, ocupare, locuire, sănătate, învățământ sau mediu, au uh, implicații grave în termeni de legitimitate. Este o presupunere care pune sub semnul întrebării însăși democrația, o viziune dezmembrată a spațiului economic. Uh, dacă este folosit pentru a se substitui popoarelor, societăților, statelor, își pierde legătura cu istoria, cu provocările contemporane și îi lipsește legătura morală cu etica și solidaritatea de care avem acum normale. S-ar îndepărta de provocările actuale. Nu ne-ar permite să le facem față. O Uniune Europeană trebuie respectată ca proiectul măreț care este și poate fi. Trebuie să se bazeze pe trecutul intelectual și pe talentele actuale și pe capacitatea popoarelor europene pe potențialul acestora. Este o uniune autentică numai dacă se caracterizează prin solidaritate. În încheiere, dacă Uniunea Europeană și perspectivele sale nu sunt atât de autentice acum, trebuie să devină autentice prin schimbări la nivel de angajament și conștiință reafirmând idealismul, uh, puterea intelectuală și curajul um, părinților fondatori ai Uniunii. Statele membre sunt popoarele noastre, cu istoria lor, cu nevoile lor actuale și cu posibilități comune. Dacă, ca alternativă, nu am face decât să ne privim popoarele ca variabile dependente de agențiile de notare, care nu răspund în fața nimănui și care uneori dau greș în loc de a-i considera ca cetățeni, îi reducem la rolul de simpli consumatori, pioni în jocul speculativ de măsuri fiscale bazat pe într-un joc bazat pe presupuneri nefondate, netestate și uneori nedeclarate. pentru a cere ca deciziile noastre să fie normative, nu strict tehnocratice, este, cred eu, mai mult decât o integrare a capacităților noastre intelectuale. Astfel apărăm democrația și eu consider că Utilitarismul este atât de important în multe domenii ale economiei logistice, dar cred că dacă metodele sale sunt un substitut pentru gândirea multidisciplinară integrată de care avem acum nevoie pentru a face față contextului și provocărilor actuale, nu ne bazăm decât pe abordare tehnocratice și, tehnocratică și aceasta este insuficientă. Dacă dorim să obținem o Uniune Europeană de a păcii și prosperității uh, pe care au imaginat-o părinții fondatori, e nevoie de a trece de temerile um, prezentului, avem nevoie de o strategie bazată pe cercetare în toate științele sociale, pe etică și pe filozofie. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați domnilor comisari, inter de grupuri politice, din trecutul nostru, din problemele noastre actuale și din temerile și aspirațiile noastre, sper că vom construi o reacție care um, să fie un curcubeu bazat pe um, multe dorințe, multe voință, uh, pe forța noastră comună și pe speranță bazată pe logică um, într-o lume în care împreună să cooperăm la nivel mondial, în mod deschis spre lumea din jurul nostru, cu responsabilitate intergenerațională și incluzând fiecare locuitor ca cetățean cu drepturi egale. Deci, haideți să permitem cetățenilor Uniunii Europene care doresc să construiască împreună o adevărată Uniune, să iasă din întuneric la lumina zilei și, pentru a realiza ceva cu adevărat demn de poemul lui Schirer, care in, a a fost intitulat inițial Oda Libertății. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Higgins, pentru discursul dumneavoastră minunat. Nu știu, domnule președinte, dacă toți uh, deputații din această sală sunt de acord cu toate detaliile pe care le-ați prezentat în discursul dumneavoastră. Eu pot să vă spun că cu entuziasm v-am ascultat. N-am avut senzația că toți colegii erau în aceeași stare, dar un lucru pot să vă spun. Irlanda este o ceară feri- țară fericită să aibă un președinte ca dumneavoastră. Ne-ați dat mult curaj. Vă mulțumesc pentru acest discurs entuziasmant. Thank you,